Bună ziua! Îmi pare rău pentru o mică întârziere. Doamna Roitova știu că a venit la timp și mă scuz față de dânsă. Deci, bun venit tuturora! Uh... Avem și o prezență substanțială din partea comisiei. Doamna Brinkman ne-am văzut aseară, ne-am despărțit la ora 9 seară. Ehm, cred că s-au schimbat multe de atunci, dar în sfârșit ehm, avem destul de multe discutat. Ehm, multe rapoarte legate de măsurare, standardizare și cred că e un subiect foarte interesant. Avem nevoie de sprijinul Comisiei. Vorbim așadar în această dupămasă despre armonizarea și alinierea, pachetul respectiv. Doamna va lucra din greu pe acest pachet. Este specializată. Aș dori să salut uh, domnul Macmillan, prieten al comisiei noastre, care acum nu mai face parte, însă rămâne la fel de entuziast și așa de mult interesat de această propunere că uh, <laughs> Uh, stă aici cu noi, a lăsat baltă și solariumul și a venit ca să stea cu noi, să ne ajute. Jacob, bine ai venit și îmi pare bine că continui să contribui. Apreciem foarte mult. Bun. Acum... Uh, Have, um, acting shadows and shadows. Mrs. Uh, Mrs. Gephardt is... Uh... Doamna Gephardt Doamna Mozar, mai avem mai mulți raportori fictivi, nu știu cine este de la liberali. Doamna Rulă, care este campioana absolută a raportorilor din umbră, nu știu dacă este un titlu oficial sau nu, domnul Gustafsson și eu sunt raportor fictiv pentru domnul Fox, care de fapt mi-a și dat o notiță pe care trebuie să o urmez cu scrupulozitate. Doamna Roitova, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, depus mai multe rapoarte pe pachetul de armonizare și este un pas înainte față de pachetul din 2008. Această reformare aduce mai multă siguranță pentru clienți și este foarte bine că avem acest instrument. Am avut mai multe obiective în munca mea. În primul rând, să mă asigur se aliniază legislația așa cum trebuie față de directiva de profil am încercat să urmez o, directi- o coerență între cele nouă directive. Este exact ceea ce m-a preocupat și asta se reflectă uh, asup- chiar în amendamentele depuse. Vorba până la urmă de o abordare orizontală. Iar din punctul de vedere al anumitor sectoare, am, am mai multe, uh, să zicem, probleme cu airbag-urile, cu componentele pentru autovehicole, produsele explozibile, cerințe legate de siguranță și securitate foarte importante pentru clienți, directiva privind explozibil, explozibili sau cea legată de ascensoare. Cât privește celelalte șase directive care vizează utilizatorii profesionali, profesioniști, acestea reprezintă mai multe, mai puține schimbări. Ideea principală aici era de a reduce povara administrativă. Și eu propun ca, de exemplu, să se folosească formularele în formulă, în um, electronice. Și asta este foarte clar uh, um, aliniat cu decizia respectivă, articolul 205. În orice caz, organizațiile patronale, oamenii de afaceri, au fost consultați în ceea ce privește cerințele din acest domeniu. De asemenea, am propus un considerent, un fel de excepție în ceea ce privește conformitatea o altă veste bună pentru sectorul de afaceri este că datele arhivate nu vor trebui să fie actualizate în mod regulat. De asemenea, am renunțat la o cerință legată de acele imagini colorate. E vorba de ceva ce ne-a propus Comisia și am zis că nu era neapărat necesar să rămânem pe o imagine, cu o imagine alb și negru. Asta, practic, se economisesc foarte mulți bani și mai bine și pentru mediul înconjurător. O altă directivă se referă la cele produse care sunt conforme, erau conforme, conform vechilor directive și e vorba de actualizare Ideea era de a avea standarde cât mai înalte pentru consumatori, pentru clienți. Etichetarea trebuie să fie lizibilă, ușor de înțeles. Iar instrucțiunile de utilizare trebuie să fie plasate acolo unde ele sunt uh, necesare. În ce privește directiva privind uh, produsele de consum, am menținut o cerință legată de siguranță și sănătate. Pentru că există produse care sunt sigure, dar care poate nu sunt sigure din punct de vedere al sănătății și atunci trebuie menționate aceste lucruri. De asemenea, un alt lucru se leagă de cerințele pentru o folosire rezonabilă și previzibilă a produsului. Și aici ne referim încă o dată la linierea cu pachetul privind bunurile de consum. Ideea este încă o dată de a avea standarde înalte de, consum, de, pentru, de produse pentru clienți, mai ales clienții vulnerabili. Interesele consumatorilor sunt uh, expres exprimate în considerente. E vorba de persoane cu handicap și mă refer aici, de exemplu, la ascensoarele destinate acestora. Un alt obiectiv este acela de a îmbunătăți controlul. Ale naopak, ti, kteří se vědomě rozhodli... Problema nu este respectarea de către oamenii de afaceri sau de către firme a legislației în vigoare, ci ideea este de a nu permite importuri periculoase din Asia, mai cu seamă, bunuri importate din Asia. Și am menționat că aceste produse pot fi retrase imediat de pe piață și se pot aplica chiar și uh, sancțiuni cu caracter penal. De asemenea, am uh, pus uh, și un fel de clauză de salvgardare în sensul că aceste sancțiuni trebuie să fie proporționalete. Statele membre trebuie să informeze Comisia în ceea ce privește toate aceste activități legate de organismele de inspecție și control pentru a avea o mai mare coerență și consecvență între legislațiile celor 27 state membre. Al șaselea obiectiv era acel legat de transparență și uh, un bun flux de informații sau de informare. Statele membre trebuie să informeze privitor la stadiul de implementare a regulamentului și aceste informații vor trebui să apară și pe internet, ceea ce este bine și pentru firme. O, o cerință similară există în ceea ce privește sistemele de să zicem, amenzi și sancțiuni pe plan național. Uh, al șaptele obiectiv pe care ni l-am propus este acela de a lua în considerare comentariile făcute la nivelul Consiliului. Chiar dacă Consiliul față de Parlament cam bate patul, pasul pe loc și probabil că nu se va adopta mare lucru până în toamnă, am încercat să ne aliniem să îi aliniem și pe noi la poziția noastră și sperăm că și amendamentele vor fi eh, adoptate în acest sens. Eh, există mai mult de 300 de amendamente care au fost, sau în jur de 300 amendamente care au fost propuse, deci multe amendamente și vreau să vă spun că pe 7 iunie este data limită pentru depunerea acestora și votul va avea loc în luna iulie. Mulțumesc Comisiei și Consiliului pentru cooperare. Propoz propunerile sunt de natură mai degrabă tehnică și ele, bineînțeles, că înglobează uh, sugestii ale sectorului respectiv uh, de producție, dar și a organizațiilor și asociațiilor de consumatori. Am încercat să iau în considerare și toate temerile legate de interpretarea legislației actuale, încercând să anticipez evoluții viitoare. Uh, au existat și probleme tehnice și acest lucru s-a reflectat uh, chiar în propunerea inițială a Comisiei. Sperăm că o astfel de situație nu se va repeta în viitor. Mă refer aici la formularul electronic. Uh, vreau să vă spun că atunci când sunt depuse amendamente, lucrurile trebuie să se facă conform procedurii la Parlamentul European, pentru că nu cred că trebuie să ne regăsim într-o situație de tip copy-paste. Ar trebui să fim un pic mai sistematici pe viitor. Mulțumesc raportelor din umbră pentru cooperarea lor și cred că această cooperare se va intensifica după vot începând cu 18 iunie, mă aștept să mă întâlnesc cu toți raportorii din umbră, unde vom vedea care sunt reacțiile la propunerile respective. Aceste rapoarte sunt un, doar un punct de discuție, punct de plecare al discuției și sunt des, deschisă pentru orice fel de sugestie. Mulțumesc și asistenților mei care au lucrat foarte, foarte mult pe acest pachet, chiar și în timpul weekendului. Vă mulțumesc! Mulțumesc! pentru această prezentare atât de completă și pentru că, într-adevăr, volumul de muncă este imens. Este clar că e vorba de muncă de, de, de, de, de detaliu și complexă. Cred că ați lucrat foarte bine cu colaboratorii dumneavoastră, doamna Gebhardt. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Roitova, pentru raport. Doamna Șal de Moze m-a rugat să o reprezint astăzi. A trebuit să plece din cauza că aveau alte angajamente importante la Copenhagen, asupra cărora convenise înainte de a ști că va exista această reuniune joi după amiaza la Bruxelles. Își cere scuze. Uh, doamna Șaldemoze susține că cooperarea cu raportoarea a fost bună și consider că va rămâne în continuare bună. Vă mulțumește pentru rapoartele foarte bune și utile care au fost uh, depuse. E vorba de niște directive care sunt uh, tehnice, dar care sunt foarte importante. Deci trebuie să existe o armonizare. Și tocmai asta a fost impresia doamnei Șaldemoze, că în această direcție se merge. Doamna Șaldemoze consideră că ați găsit un echilibru foarte bun în ceea ce privește armonizarea noilor directive, ținând cont și de decizia din 2008 dintre Consiliu și Parlamentul European. Pentru asta vă felicită. După cum știți, doamna, doamna Șaldemoze este uh, responsabilă de decizia 768 din 2008 și e foarte încântată să vadă că atunci când uh, se ține cont de prevederile de atunci date de Parlamentul European, uh, se observă că um, acestea fiind în continuare valide, au fost respectate. Deci, armonizarea poate să aibă loc așa cum trebuie. Doamna Șaldemoze însă are de făcut câteva comentarii cu privire la conținut, mai ales în ceea ce privește siguranța consumatorilor vulnerabili. E un subiect foarte important, iar doamna Șaldemoze și grupul meu politic consideră că merită atenția noastră Uh, recent am avut raportul doamnei Irigoyen și am spus foarte clar care sunt doreanțele noastre. Doamna Șaldemose consideră că nu e un subiect care are de-a face neapărat cu armonizarea directivei, ci de fapt e, o, e un subiect specific și ar trebui ca aceste chestiuni să fie tratate în mod uh, diferit, nu la articole, ci la considerente. E vorba de această serie de directive pe care le discutăm. Ei bine, aceste directive nu se adresează direct consumatorilor. Prin urmare, uh, ar trebui să avem mai degrabă aceste subiecte menționate în considerente. Aceste chestiuni ar trebui abordate mai târziu când discutăm despre directiva cu privire la securitatea uh, și siguranța produselor, pentru că s-a anunțat o reformare pentru anul acesta. Ei bine, aceste subiecte sunt mai degrabă adaptate pentru acest uh, domeniu și doamna Șaldemoze speră ca dumneavoastră să, ca dumneavoastră să o sprijiniți pe mai departe. De asemenea, Doamna Mose consideră că Comisia ar trebui să reformeze și o altă directivă care privește noile abordări în acest sector. Vrem, într-adevăr, să existe un nou cadru legislativ adaptat iar comisia își dorește iar uh, doamna Șaldemos își dorește la comisia să fie puțin mai atentă la aceste subiecte care sunt foarte importante. Pe ansamblu, Doamna Șaldemoze consideră că nu există mari divergențe pe chestiunile importante chestiune menționate deja de doamna Roitova și consideră că toate aceste documente reprezintă o bună bază de cooperare. Doamna Șaldemoze e foarte fericită, uh, ar fi foarte fericită dacă s-ar organiza o reuniune a raportorilor din umbră și sigur că eu uh, i-aș comunica de îndată uh, data la care ar avea loc o asemenea reuniune, considerăm că cooperarea dintre grupurile politice va fi una impecabilă. Mulțumesc! Um, nu e nimeni de la liberal. Doamna Râle. Mulțumesc și eu, doamne Roitova, pentru, nu pentru raport, ci pentru rapoarte, o muncă infernală, extrem de frumos îndeplinită. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că eu cred că ați dedicat mult timp acestor armonizări. Am fost și eu raportor din umbră în momentul în care am votat pachetul bunurilor și spuneam că trebuie adaptate noțiunile principale. Dumneavoastră ați întreprins toate uh, uh, eforturile de armonizare, beneficiați pe deplin de sprijinul nostru, vă mulțumim foarte, foarte mult. De fapt, nici nu avem observații de făcut, chestiunea asta cu recitaluri versus corpul raportului, trebuie să vedem exact cum analizăm lucrurile. Important este să ținem cont uh, de chestiunile ce țin de politica consumatorilor la recitaluri, din câte am înțeles. Da, foarte bine. Uh, mie nu îmi sare nimic în ochi. Uh, nu mi se pare că ar trebui obligatoriu să să, consider, să ne cramponăm acum de acest lucru. Le lăsăm la considerente și gata. Uh, well, thank you very much. Um, If I can... Mulțumesc. O să vorbesc în numele doamnei Fox. Mi-a dat niște notițe și o să le urmez, după cum vă spuneam, cu scrupulozitate. Și am văzut din interior cât de mult uh, s-a lucrat pe acest uh, pachet. Uh, într-adevăr, mulțumesc și eu și, și secretariatul și-a făcut treaba. Este un subiect important, un pachet important pentru că va ne va aduce un cadru mai coerent pentru tot ce înseamnă marketing și supravegherea pieței în domenii cât se poate de importante. Și acest pachet se bazează și pe cele făcute de doamna Charles Mozers și raportul din proprie inițiativă legat de siguranță și securitate. Este foarte clar că în acest sens se poate conlucra și cu dânsa Uh, dar și cu Comisia pentru a vedea ce putem să facem și în acest caz, ce elemente ar putea fi aduse, ce modificări ar putea fi făcute. Nu știu cât e de dar uh, probabil că se poate face ceva, deși s-a lucrat deja foarte mult pe acest subiect. Uh, V-ați uh, uitat, v-ați uh, ocupat cu, uh, aproape cu o grijă sau o grijă de, de, de, de detectiv, uh, ați intrat în amănunte în toate aceste documente și ați încercat să smulgeți din rădăcine uh, Uh, tot felul de cerințe inutile care ar fi îngreunat inutil lucrurile fără să aducă mare lucru pentru client, pentru consumator și siguranța acestuia. Uh, cred că singurul lucru care ar putea fi încă investigat, după cum vă spuneam, este tot ce înseamnă cerințele de etichetare. Având în vedere faptul că informațiile pentru aceste produse sunt disponibile, dar e vorba de informații destinate specialiștilor, profesorilor din domeniu. Nu cred, așa cum a spus și dumneavoastră, că este necesar ca să existe etichete pe fiecare bucățică din aceste produse, fiecare component. Comisia oricum uh, preconizează un, uh, un uh, website, un site web unde avem o listă a tuturor acestor cerințe și, în orice caz, producătorul poate să pună la dispoziție aceste, uh, aceste date. Există și un uh, hotline care poate fi uh, sunat 24 ore din 24. Dacă avem etichete pe fiecare produs sau fiecare parte din produs, este clar că lucrurile se pot complica. Uh, putem eventual să negociem cu Comisia, nu știm cât sunt ei de deschiși. Iată câteva comentarii și încă o dată vă mulțumesc pentru munca depusă pe marginea acestui raport. Nu știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, invit Comisia să ne ofere uh, reacția Comisiei, deci, până acum. Mulțumesc. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, mulțumesc, domnule președinte. În numele Comisiei vreau să îi mulțumesc doamnei Roitova pentru meticulozitate. A pregătit rapoartele foarte bine. E vorba de acest pachet cu nouă directive ce trebuie armonizate. Acest text a fost deja supus unui control uh, foarte detaliat pe măsură ce a fost uh, elaborat. Eu cred că în continuare poate să fie îmbunătățit. Uh, în ceea ce privește substanța raportului, Comisia e încântată să afle că raportoarea consideră că această, acest exercițiu de armonizare e un pas important către finalizarea pieței uh, unice a produselor. Uh, regulamentul 765 și 768 uh, aduc uh, mari îmbunătățiri standardelor de siguranță a produselor europene, astfel încât produsele neconforme vor fi repede date la o parte. Cu cât legislația sectorială e aliniată mai repede, cu atât consumatorii întreprinderile și autoritățile din state membre vor, se vor, sim, vor simți beneficiile mai repede. Prin urmare, Comisia salută sugestiile cuprinse în uh, raport în ceea ce privește amendarea celor nouă directive. Se stipulează, de exemplu, posibilitatea ca declarația de conformitate a producătorilor să fie uh, făcută în electronic, iar etichetarea, instrucțiunile de siguranță și alte informații trebuie să fie uh, Uh, transparente, inteligibile și de încredere. Iată, beneficiile vor fi tangibile pentru operatorii economici și pentru consumatori. De deci de ambele părți ale taberei lumea va fi satisfăcută. Suntem însă mai uh, rezervați în ceea ce privește alte amendamente, pe lângă cele menționate anterior. În ceea ce privește un uh, regulament pentru observarea pieței unice, uh, Comisia dorește să adopte un text înainte de finele acestui an. Noul regulament va uh, înlocui prevederile pentru monitorizarea pieței din directiva generală și din uh, regulamentul 765. De asemenea, ținem cont și de modul în care putem să uh, Uh, venim cu noi referințe în uh, Directiva 768 în ceea ce privește monitorizarea pieței. Vrem să includem aceste elemente în nou regulament cu privire la, legis- la armonizarea sectorială. Prin urmare, Aș dori să nu veniți cu prevederi noi pentru uh, supravegherea pieței, monitorizarea pieței în textele de armonizare, pentru că vom ține cont de aceste aspecte în, mod, în momentul în care venim cu noua propunere de regulament, care va veni în fața Parlamentului înainte de anul viitor. Vă atrag atenția de asemenea și la faptul că există câteva amenamente care ne fac să fim mai rezervați. De exemplu, amendamentul care propune o derogare de la obligația uh, producătorilor de a veni cu o singură declarație de conformitate, mai ales când este vorba de probleme specifice uh, ale uh, domeniului de aplicare a acestei declarații unice. Există acum uh, mai multe produse sau o sumedenie de produse care trebuie să respecte diferite standarde, prin urmare Uh, o declarație unică poate să fie un uh, element de armonizare. În concluzie, vreau să subliniez că obiectivul raportoarei de a avea certitudine juridică și de a îmbunătăți protecția consumatorilor și de a asigura condiții echitabile pentru actorii de piață și de birocratizare reprezintă, de fapt, uh, și interesele comisiei. Am încredere în faptul că armonizarea care va rezulta astfel va contribui la realizarea acestor obiective, iar comisia e încântată să lucreze împreună cu dumneavoastră pe acest dosar în cele ce urmează. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Dau uh, din nou cuvântul doamnei Roitova pentru a reacționa la spusele comisiei și la uh, intervențiile colegilor. În introducere, dumneavoastră ați menționat despre starea lucrurilor de la Consiliu. Nu e nimeni de la Consiliu în sală, dacă bine văd eu. Poate că ați putea dumneavoastră să ne puneți la curent uh, cu situația procesului de codecizie. După care să confirmați calendarul final. Aveți cuvântul. Eh, děkuji. Eh, já děkuji všem za příspěvky a za tu Mulțumesc. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbra care au intervenit și, de asemenea, pentru timpul pe care și l-au petrecut studiind raportul meu. În ce privește situația de la Consiliu, regret să văd că nimeni din partea Consiliului nu a venit aici astăzi, dar se pare că în mandatul acestei președinții se va finaliza lectura tehnică a dosarului și apoi, dacă următoarea președinție va considera că acest dosar e o prioritate, probabil că se va lua o poziție. Însă nu știu dacă va exista suficientă capacitate în acest sens. Cred că mm, va exista multă presiune din partea companiilor, a industriei, a firmelor, care vor dori să facă lobby la Consiliu pentru a introduce modificări suplimentare. Se prea poate ca pozițiile să fie din nou divergente. Nu știu, nu prea pot să anticipez ceea ce va face următoarea președinție după vacanța de vară, când urmează votul în plenare, nu știu deci ce va face viitoarea președinție, dacă ne va sprijini, dacă va lua o poziție, dacă vor dori să negocieze un compromis. Dar, în orice caz, eu mă voi uh, lupta. Dacă nu o să reușesc să obțin nimic și dacă voi vedea că cei de la Consiliu lasă la o parte acest dosar sau la mână din cauza presiunilor uh, sectoriale, atunci uh, noi uh, vom fi cei care va trebui să luăm o decizie în calitate de comisie competentă pe fond. Noi va trebui să luăm inițiativa și să nu mai așteptăm până când se mișcă Consiliul. Sper ca cei de la Comisia Europeană să mă sprijine în acest sens. Acum aș vrea să răspund la comentariile exprimate aici. Sunt de acord cu cele transmise de doamna Șal de Moze. Am discutat aceste chestiune cu ea și de aceea am uh, transferat câteva prevederi din uh, dispozitiv în preambul. Cât privește revizuirea siguranței generale a produselor, aș avea o părere oarecum diferită de dumneiei. Cu toate acestea, sunt deschise la dialog și la discuție. Totuși, nu cred că soluția propusă de domnia sa este o soluție bună, deoarece directiva se referă la siguranță, pe când eu, de când sunt deputat în acest parlament, știu că întreprinderile se tot plâng uh, de fragmentarea cererii, de fragmentarea cerințelor și uh, normelor la nivel european. De asemenea, există perioade de tranziție diferite, în timpul uh, cărora bunurile care se află în stoc pot fi în continuare vândute conform condițiilor anterioare. Consider că nu ar trebui uh, să ne blocăm pe anumite cerințe care oricum se vor schimba peste un an sau mai devreme. Ar trebui să avem, deci, o abordare comună, să ținem cont de poziția producătorilor, a industriei de profil, dar și a consumatorilor și a parlamentelor naționale. În ce privește cooperarea cu Comisia privind directiva referitoare la siguranța generală a produselor, sunt de acord că trebuie să cooperăm. Cu toate acestea, nu aș vrea să lăsăm loc pentru o marjă prea mare de interpretare. Trecând la activitățile de supraveghere menționate de comisie, încă mai avem timp. Nu cred că ar trebui să insistăm pe ele acum le vom putea discuta pe viitor. Nu mai am uh, alte comentarii de făcut acum. Îmi cer scuze, nu voi putea să mm, discut uh, prea mult după ședința de aici, deoarece am uh, de prins un avion chiar în această după masă, așa că nu pot să mai zăbovesc pentru discuții ulterioare. Cât privește declarația de conformitate și articolul 5, eu sunt de acord cu o declarație unică, o declarație unică de conformitate, repet, însă întreprinderile sunt cei care doreau uh, derogările. Mulțumesc foarte mult pentru contribuția tuturor, aștept să cooperăm în continuare. Patru ani, iată că au trecut atât de repede. Președintele, mulțumesc. Calendarul acum. Termenul de amendare este 7 iunie. Urmează un schimb de vederi cu privire la amendamentele de compromis pe 20 iunie, iar pe 10 iulie votul în comisia noastră. Și în funcție de toate acestea, în funcție de cum uh, progresează activitatea la grupul de lucru a Consiliului, procedăm mai departe. Bun, aici am încheiat uh, aceste puncte. Am alocat mai mult timp din cauza că erau mai multe. Nu știu dacă suntem gata să începem uh, următorul punct, care era programat pentru 4 și un sfert. Era vorba despre un studiu de impact. Știu că mai mulți uh, doreau să asiste la prezentare. Um, yes, it mysteriously switches up. Da, în mod misterios, uh, microfonul s-a închis de la sine. Dacă doamna Gebhardt este de acord, deoarece dumneavoastră este coraportor, domnul Maier nu este de față, deci dacă e de acord, propun să suspendăm uh, ședința și să ne întoarcem la patru și ceva, să încerc 4 și 10 ca să începem la 4 și un sfert. Vom asculta um, rezumatul evaluării de impact. Comisia ne va face o prezentare și uh, sunt convins că sunteți cu toții înrăbdători să o auziți. Deci ne vedem la 4 și 10.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 good afternoon to, um, Bună ziua! Avem uh, o participare foarte selectă, cu toate acestea de mare calitate. Este bine că mai e cineva în sală ca să vorbim uh, despre legislația comună în materie de vânzare. Este un dosar pe care îl tratăm împreună cu Comisia pentru Afaceri Juridice. Uh, Urez bun venit celor doi coraportori, doamna Evelyn Gebhardt și domnului Hans Peter Mayer, care vor conduce discuțiile. Le avem uh, lângă noi și pe domnul Stadenmayer, care este aici uh, venit de la Direcția Generală a Comisiei Europene și cu care am colaborat bine de-a lungul anilor. Ne bucurăm să vă avem din nou în mijlocul nostru. Așadar, acestei reuniuni. Vrem să lansăm uh, revizuirea formală a politicii noastre în acest domeniu și, după cum probabil știți cu toții, coordonatorii au fost de acord că atunci când uh, începem uh, lucrul la un dosar complet nou, să invităm Comisia să ne prezinte evaluarea de impact. Să vedem care sunt consecințele strategice ale scenariilor identificate printr-o analiză riguroase și care sunt avantajele și dezavantajele pentru fiecare opțiune. Deci să avem întreg contextul pentru a putea analiza cum se cade întregul proiect. Avem o propunere pe hârtie, o propunere concretă pe care trebuie acum să o analizăm. Așadar, o să vă invit să ne prezentați uh, evaluarea de impact, după care o să deschidem discuția. Doamna Gebhardt și domnul Mayer vor deschide discuțiile și dacă mai sunt și alt uh, raportor prezent, domnul Tarabela, văd că este prezent, bun venit, și eu sunt raportor din umbră, din partea domnului Fox, care mi-a trimis uh, mai multe comentarii pe care să vi le transmit. Așadar, Așa se va petrece astăzi reuniunea noastră, după care vă voi mai da calendarul și cam atât. Sper că toată lumea e de acord. Bun, atunci îi dau cuvântul imediat domnului Stadenmaier. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Astăzi încep cu câteva uh, cifre cheie din studiul de impact, care, în primul rând, analizează, analizează care sunt problemele pentru consumatori și pentru antreprenori. Și discutăm și despre efectele care există în termen de antreprenoriat, ca și costuri, precum și efectele asupra consumatorilor în ceea ce privește aplicarea și consecințele ei. Permiteți-mi, în primul rând, să spun că astăzi, în 2012, Ehm, acum, la 20 de ani după înființarea pieței unice, avem o situație în care cam 9% din toate întreprinderile din Uniunea Europeană fac export. Majoritatea, cam ehm, uh, 62% din B2B și 77% din B2C, își limitează activitățile la cel mult 3 state membre. Uh, avem mai multe studii, am făcut mai multe anchete pentru a vedea care este uh, de ce, au, de ce decid întreprinderile să facă asta? De ce decid să nu exporte nimic sau să își limiteze exportul foarte tare la doar câțiva actori? Am văzut că există câteva um, obstacole care apar, care rezultă din tratat și care sunt suficient de descurajante. Practic fac ca antreprenorii să-și limiteze exportul sau să renunțe la export. De exemplu, noi am uh, uh, făcut un eurobarometru atât în relație B2C cât și în relație B2B și am prezentat 10 obstacole antreprenorilor, după care a devenit foarte clar că am acoperit uh, principalele obstacole cu aceste 10 elemente cheie și anume discutam dacă există și alte obstacole, dar au apărut câteva marge procentuale nu foarte importante. Și din aceste 10 obstacole, 4 se limitau la relațiile din tratat și apoi erau chestiuni de impozite, probleme administrative, uh, probleme culturale, lingvistice, logistice mm probleme cu serviciul clientelar transfrontalier, tra- transport și așa mai departe. În domeniul B2C, uh, obstacolele uh, din tratat se refereau la 1, 3, 6 și 7. Deci, 3, 6 și 7 au fost acele obstacole din lista noastră care se refereau la tratat și 1 la fel. Uh, apoi era 3, 3, 5, 6 și 7. Au rezultat și um, alte obstacole. De exemplu, costurile de transport pe distanță lungă, serviciul clientelar, clientelar transfrontalier. aceste lucruri au apărut pe locul 8 sau 9 în domeniul B2C. Limba și aspectele culturale erau al patrulea sau al zecelea obstacol. Im B2B-Bereich ganz ähnliche Ergebnisse. Was sind nun die și acum, care sunt efectele acestor obstacole? Obstacole legate de tratat și aplicarea lui reprezentau 61% din îngrijorările celor chestionați și 55% din domeniul celor B2C, primii fiind cei din B2B. Adesea, aceste um, obstacole au avut un element de, uh, un uh, efect descurajant. După cum am spus, multe întreprinderi uh, fac export, dar limitat, către un număr limitat de state. Cam uh, peste 80% din B2B și B2C uh, întreprind uh, comerț uh, transfrontalier, dar într-o manieră limitată. Uh, și ei, aceștia au spus că mai degrabă tind să își limiteze activitățile de export. Ca să vă dau o imagine asupra relațiilor comerciale irosite, noi am estimat că între 26 uh, de, suma este între 26 de miliarde de euro, suma minimă bazată pe cele mai uh, conservatoare uh, variabile, uh, care, ținând cont de produsul social brut al Lituaniei, de exemplu, și între 84 de miliarde marja maximă, lucru care corespunde produsului social brut al Portugaliei, de exemplu. Ținând cont de aceste lucruri, vă puteți crea o imagine despre acest subiect. Și acum, concret, ce se întâmplă cu costurile care rezultă în domeniul B2C pentru o întreprindere? Trebuie să facem o comparație de costuri între ceea ce privește respectarea nivelului uh, de protecția consumatorilor uh, ales de dumneavoastră, aplicând articolul 6 cu 2 din uh, Roma 2 în țara consumatorului. Practic, Trebuie să se identifice dreptul aplicabil, jurisprudența, uh, dreptul consumatorului aplicabil, dar trebuie adaptat uh, tratatul. De ce? Pentru că tratatul trebuie să fie conform din punct de vedere juridic, dar și pentru că uh, relațiile antreprenoriale sunt concepute după propria legislație ținând cont de crearea unui mediu antreprenorial propice. Ei bine, de data aceasta se, trebuie să se țină cont și de aplicarea unei noi legislații, unui nou drept comercial dintr-un alt stat. Iar aceste costuri au fost și ele estimate și am, ne-am gândit că este vorba cam de 10.000 de euro pro stat membru, pro uh, uh, unitate se adaugă și 3.000 de euro per întreprindere, per uh, stat membru, pentru adaptarea uh, paginii de internet în, în, cadrul, în cazul comerțului electronic. Și am putea să ținem cont, sigur, și de alte elemente care ar fi ridicat costurile. 10.000 de euro cu cele 3.000 de euro în total 13.000 de euro pentru mari întreprinderi precum Nokia sau Siemens sunt costuri neglijabile, dar nu și pentru IMM-uri și microentități. Microentitățile reprezintă 92% din toate întreprinderile europene. În medie, analizând cifra de afaceri a unei microentități, vedem foarte clar care este situația. Acea sumă de 10.000 de euro, fără a mai lua în calcul 3.000 de euro pentru pagina de internet, reprezintă o sumă foarte mare, pentru că reprezintă 7% din uh, produsul social anual per unitate. Adăugând și costurile de conformitate pentru comerțul într-un uh, alt stat, vedem că iarăși costurile cresc. Ce înseamnă aceste 10.000 de euro, respectiv 13.000 de euro din punct de vedere economic pentru întreaga Uniune Europeană? Costurile cumulative ajung la între 6 și 13 miliarde de euro. Aceasta este estimarea noastră. Și din nou, este o estimare conservatoare. Pentru că știm că există o serie de întreprinderi care oricum uh, nu fac nimic, nici măcar nu se stăduiesc să facă aceste analize. Dacă le-am fi luat și pe acestea în calcul, atunci uh, estimările ar fi fost între 7 și 15 miliarde. Așa însă am ținut cont doar de acele costuri unice care apar în cazul acelor 9,3% întreprinderi care la ora actuală sunt implicate în activități de export. E un fir roșu care apare mereu, mereu în studiul de impact și mereu când am uh, avut de-a face cu variabile, am plecat de la suma cea mai mică, având o abordare conservatoare. Bun, am discutat despre întreprinderi, acum haideți să trecem la consumatori. Situația Situația în cazul consumatorilor este cam aceeași. 26% din consumatori cumpără într-un alt stat când călătoresc acolo, 9% Uh, fac cumpărături la distanță. După 20 de ani de piață unică, e o statistică deprimantă. Multe, mulți consumatori achiziționează din ce în ce mai mult uh, produse online. 33% din consumatori achiziționează produse online din propria țară. Uh, comerțul online transfrontalier nu a profitat însă Uh, de pe urma tendințelor de a, uh, ca, de a dezvolta comerțul electronic. De ce se întâmplă asta? Pentru că 44% din cei chestionați ne-au spus că planează incertitudine asupra drepturilor uh, contractuale și din cauza aceasta ei sunt descurajați să facă comerț online transfrontalier. Consecințele sunt următoarele. Avem o ofertă limitată și prețurile sunt uh, mari. Am uh, analizat 100 de produse preferate de consumatori și am văzut ce se întâmplă în cazul acestora, dacă sunt disponibile online pe piața națională. Cel mai șocant uh, element a fost reprezentat de Cipru în uh, cazul Ciprului, 98 din acele produse nu au fost disponibile online. Ciprul e totuși o insulă, e un stat mm, membru mic, se pune întrebarea cine face export către Cipru. Ei bine, acest, uh, acesta este uh, aceasta este justificarea. Dar analizând celelalte state membre, în următoarele 13 state, în funcție de dimensiunea produsului social brut, în continuare 50 din aceste 100 de produse nu sunt disponibile online. Și apoi, făcând uh, o altă comparație, am văzut ce se întâmplă dacă există comerț transfrontalier activ, dacă produsele devin mai ieftine. Și, într-adevăr, în mai bine de 50% din cazuri, produsele au fost mai, cu 10% mai ieftine într-un alt stat. Pe lângă toate acestea, pe lângă prețurile, pe lângă diferențele la, de preț, în ceea ce privește un coș de produse de 124 de produse, am văzut că în cazul a 24% prețurile din aceste produse, prețurile erau diferite în funcție de țară. Variațiile fiind mari. Care este consecința acestor studii? Până la urmă, consumatorii, atâta timp cât nu există concurență transfrontalieră, se confruntă cu o gamă limitată de produse oferite în plan național la prețuri ridicate. Și lucrurile pot să devină și mai rele pentru că 3 milioane de consumatori europeni pe an nu au niciun fel de acces la alte produse. Deci chiar dacă merg activ într-o altă țară și vor să achiziționeze acolo produse. De exemplu, o persoană din Lituania vrea să meargă în Polonia și să obțină de pe internet un produs. De asemenea, de multe ori, când acesta încearcă să obțină un produs din Polonia, îi se spune că acesta nu poate fi livrat în afara Poloniei. Asta se întâmplă în cazul a 3 milioane de consumatori pe an. Dacă acești oameni, acești 3 milioane de oameni ar uh, achiziționa fiecare anual online în plan transfrontalier produse în valoare de doar 25 de euro, am ajunge la un uh, avantaj extrem de mare și ei s-ar bucura de un avantaj extrem de mare. Am discutat de o sumă de 157 de milioane de euro în plus, ca și comerț. Deci, uh, de partea consumatorilor, vedem că aceștia fie nu au niciun fel de acces la produse, că e vorba de o activitate activă sau pasivă de cumpărare, și, de asemenea, suferă din cauza prețurilor prea ridicate în, uh, din ofertă. Pe scurt, aceasta este descrierea problemei. Sigur că putem să intrăm în mai multe detalii în cele ce urmează. Cu privire la opțiunile analizate, după cum ați văzut, am analizat toate opțiunile din Cartea Verde. Aș dori să mă refer la trei dintre ele – care au apărut adesea în dezbatere. Odată avem toolbox-ul, instrumentarul, în al doilea rând avem armonizarea tradițională și în al treilea rând instrumentul opțional, așa cum se întâmplă cu dreptul opțional de cumpărare. Instrumentarul a fost adesea menționat. Reprezintă un instrument cu forță, fără forță juridică obligatorie, ar îmbunătăți coerența dreptului comunitar, dar nu ar aborda problema la rădăcină, și anume, în continuare ar exista acele elemente descurajante în ceea ce privește aplicarea tratatului. O armonizare de plin ar fi opțiunea 2. Dar vreau să vă spun că armonizarea ar avea cam același obiectiv, cam același rezultat, mă scuzați, cam ca și, um, ca și cu instrumentul opțional. Ar înlătura, într-adevăr, diferențele contractuale, dar această armonizare totală ar face ca toate întreprinderile să trebuiască să suporte costuri. Sigur că aplicarea instrumentului opțional impune niște costuri de început. Diferența însă este că în cazul armonizării totale nu ar avea o altă opțiune. Deci chiar și cei care nu vor să facă export, chiar și cei care ar vrea într-adevăr ca în baza status quo-ului lor să facă export, ar trebui să aplice noua legislație și s-ar confrunta cu costuri adiționale care, calculat la numărul întreprinderilor uh, care există în Europa uh, ar rezulta în sute de miliarde de euro. Deci sute de miliarde de euro uh, cheltuieli suportate de întreprinderi fără niciun avantaj. De aceea Comisia a considerat că Totuși, e mai bine să impunem nu armonizarea totală, ci instrumentul opțional. Evităm aceste neplăceri și ajungem la același obiectiv final, și anume propunem întreprinderilor un instrument uh, pe care să-l aplice pentru a-și uh, vinde produsele pe toate piețele europene, având o singură platformă de acțiune. E clar că ar avea costuri de suportat, le-am calculat și pe acestea. Însă, ar putea să aleagă acest instrument și l-ar alege doar în cazul în care avantajele ar fi mai numeroase decât dezavantajele din punctul de vedere al costurilor. Deci doar dacă ar întrezări o plus valoare, ar uh, opta pentru acest instrument. Da, deci ar beneficia de pe urma alegerii acest instrument opțional, ținând cont de uh, beneficiile care ar rezulta în urma venirii pe piață cu o ofertă mai bună. Pentru că pentru consumatori uh, contează foarte mult uh, prețul în primul rând și în al doilea rând disponibilitatea produsului. Pentru consumator, după cum am spus, e foarte important avantajul iar mai mult decât atât, e important să obțină ceea ce n-ar obține în propriul său stat. Ar avea odată avantaje economice, o paletă mai amplă de uh, produse oferite la un preț mai mic, totul cuplat cu uh, un nivel crescut al protecției consumatorilor, lucru la care vom reveni uh, pe parcurs, pentru că e foarte important ca protecția consumatorilor să fie extrem de mare mai mare decât uh, tot ceea ce oferă reglementările nearmonizate din statele membre. Deci, în plan comunitar, să existe un avantaj. Iar avantajul să fie reprezentat, desigur, de opțiune. Nu am ales armonizarea. E vorba de ceea ce decid întreprinderile în funcție de interesul lor economic. Dacă nu, nu e în interesul lor economic să opteze pentru acest instrument opțional, foarte bine, să nu o facă. E un instrument mai puțin agresiv pentru întreprinderi și pentru uh, consumatori, dar și pentru statele membre care nu trebuie să modifice legislația în vigoare. După cum a spus uh, comisarul meu, e oarecum un exemplu, un tipar pentru conformitate și flexibilitate. Vă mulțumesc pentru atenție foarte mult. Well, thank you very much indeed, um, for your mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Avem și un rezumat pe hârtie, dar e bine să avem uh, câteva date și chiar dovezi uh, și cifre pe care le-ați citat foarte clar uh, în prezentarea dumneavoastră. Vreau să sugerez colegilor să vă pună întrebări legate de analiza, interpretarea și argumentele pe care le aduceți. Aceasta este, ar fi scopul acestei discuții de astăzi. Chestiuni poate mai generale vor putea fi abordate mai încolo. Deci uh, doamna Gheaphard, de domnule Maier și eu însă, în numele domnului Fox, domnului Fox voi pune întrebare, întrebări. Deci, în orice caz, cine mai dorește, poate să pună întrebări. Doamna Gheaphard, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Staudmaier, pentru prezentarea făcută. E un studiu pe care oricum îl cunosc deja și care arată cât de convinși sunteți de ceea ce uh, faceți dumneavoastră și mi se pare foarte important acest aspect. E întotdeauna un lucru pozitiv să fii convins de ceea ce aperi. Dar sunt uh, dezamăgită de spusele dumneavoastră, fiindcă m-am așteptat la mai mult. Noi avem un punct pe ordinea de zi care se referă la prezentarea studiului de impact. Mi-aș fi dorit să aflu mai multe despre bază, despre cum și de cine a fost făcut acest studiu. M-ar fi interesat cum au fost adresate întrebările și m-ar fi interesat de ce oferiți mereu aceste procente. Să știți că eu am versiunea uh, lungă a studiului, versiunea completă, de ce acolo unde cifrele sunt uh, mai puțin favorabile, calculat, uh, oferiți doar cifra absolută și mai apoi când ne uităm în detalii vedem că de fapt nu e chiar așa cum o spuneți m-am uh, minunat puțin de acest studiu de impact, pentru care știu că nu dumneavoastră sunteți răspunzător, domnule Staudmaier, nu dumneavoastră l-ați elaborat, deci nu vă critic personal, dar critic studiul acesta de impact. Pentru că, în opinia mea, acest studiu nu răspunde unui număr mult prea mare de întrebări. Sunt prea multe chestiuni uh, rămase neclarificate și mă uit uh, la studiu, văd că are 209 pagini. Face o mare analiză a stării lucrurilor, o analiză care, recunosc, e corectă și sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că mult prea puțin consumatori achiziționează mărfuri din alte state membre. De alt, pe de altă parte, consuma, e la latitudinea consumatorului să decidă de unde, face, de unde își face cumpărăturile. Uh, ar fi mai, și mai bine dacă ar exista mai multe întreprinderi care să meargă cu oferte pe altă piață, chit că din nou e la latitudinea acestora să o facă. Toate acestea sunt uh, întrebări uh, la care mi-aș fi dorit un răspuns. Mie mi se pare că, într-adevăr, cifrele nu sunt foarte mari, există diferențe de la un stat la altul. Ce mi-aș fi dorit concret din prezentarea dumneavoastră ar fi fost să faceți un studiu de impact adevărat. Și anume, ce înseamnă concret pentru consumator ceea ce se întâmplă, dar nu în termen general. Mi se pare că aici apar multe cifre despre care nu știu de unde au apărut. Unele sunt justificate într-o notă de subsol, dar multe nu gândindu-mă la discuția care e foarte uh, aprinsă acum în Germania cu privire la plagiat, sunt foarte sensibilă la lucrurile acestea. Așa că vreau să știu pe ce bază stau aceste cifre, ca să le putem utiliza ca atare. Iar în ceea ce privește Cartea Verde, văd că foarte puțini oameni, de fapt, au răspuns sondajului. E vorba de 320 de răspunsuri pentru întreaga Uniune Europeană. Totuși, vi se pare că aceasta este baza unei bune analize, dat fiind că din aceste 320, 20 de răspunsuri au venit din partea guvernelor, 5 de la parlamente, 2 de la uh, senat și 4 de la alte 4 organe. Deci nu părțile interesate au răspuns. Cum a fost formulată baza studiului? Sunt confuză. Pentru mine, acest studiu de impact nu e un studiu de impact, de fapt, ci seamănă mai degrabă cu un document care a fost uh, elaborat pentru a uh, bate în cuie o părere, o opinie și nu mi se pare că e o, o atitudine științifică. Ar fi interesant să vedem ce fel de cercetători uh, au participat. Uh, cu siguranță că le-ar fi greu să mai participe la alte studii în domeniul lor, dacă s-ar afla numele lor. Am un set de întrebări. De exemplu, S-a verificat dacă e momentul oportun să venim cu un asemenea proiect de act normativ, pentru că de-abia ce am dat actul normativ cu privire la uh, dreptul consumatorilor, te mai urmează implementarea, încă nu știm cu ce efecte. Iar acest act legislativ opțional vizează câteva domenii care, într-adevăr, au fost uh, elaborate și tratate în directiva cu privire la dreptul consumatorilor. Mereu se spune că există această directivă cu privire la dreptul consumatorilor, dar nu s-a verificat concret care este contraefectul. Nu s-a verificat uh, asta, chit că mereu se menționează care este legătura cu Roma 1. M-ar interesa consecințele în acest domeniu. Eu știu care e opinia dumneavoastră, fiindcă mi-ați prezentat-o în repetate rânduri, dar eu aș avea nevoie de un răspuns științific, de un uh, răspuns bazat pe fapte reale. Iar cu privire la, impact, la studiul de impact, Mă interesează dacă într-adevăr s-a verificat impactul care există asupra consumatorilor, pentru că se lucrează doar cu presupuneri, estimări, ar fi mai ieftin uh, dacă așa și pe dincolo, dar impactul real care este? Cum obține consumatorul informațiile relevante? Chiar dumneavoastră, domnule Staudenmaier, ați spus la un moment dat că dreptul aplicabil diferă și că consumatorul poate alege. Dar ce consumator chiar este în măsură să compare două legislații pentru a decide ce e oportun, ce e mai oportun pentru el? Tare mi-ar plăcea să știu ce consumator face asta. Deocamdată nu l-am întâlnit. Nici eu nu pot să fac asta. Aș avea nevoie de foarte mult timp uh, ca să analizez toate detaliile până să semnez un contract, pentru că e foarte complexă toată treaba asta. Sunt detalii extrem de semnificative care mă îngrijorează foarte tare. Și pentru că nu vreau să trenez foarte mult și pentru că deja am adresat o grămadă de întrebări și pentru că domnul Staudenmaier oricum nu va avea suficient timp să răspundă la toate întrebările, aș avea o rugăminte, domnule președinte. Avem uh, uh, un nou studiu de impact uh, la Parlament și văd că avem și acest document uh, de 209 pagini doar în engleză, care nu e decât a treia mea limbă, și pentru că trebuie să cunoaștem exact toate detaliile și trebuie să facem o analiză a utilității și a beneficiilor dreptului contractual pentru consumatori, e foarte important să acționăm. Vom avea o audiere doar în septembrie pe această temă și cred că avem suficient timp la dispoziție, așa că aș aprecia foarte mult dacă am uh, primi o evaluare din partea unui organism independent cu privire la acest document de lucru. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc pentru o prezentare foarte, foarte completă. Am, am încercat să iau și o notiță, dar nu e ușor. Domnule Maier. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Comisia spune că acest an 2012 marchează aniversarea 20 de ani de piață unică. Mie mi se pare că din 57 uh, încoace tot vorbim despre piață unică definită uh, prin cele patru libertăți. Uh, circulația persoanelor, a serviciilor, a capitalului, etc. Ei bine, au trecut mai mult de 20 de ani decât tot vorbim despre aceste lucruri și practic suntem cu toții de acord că trebuie să eliminăm obstacolele astfel încât piața internă să funcționeze. Dacă tot suntem de acord cu asta, se pune problema în felul următor. Avem acum un regulament. Reprezintă acesta calea optimă de a elimina celelalte obstacole? Și mai apare un element uh, foarte dificil și anume cum uh, ne împărțim activitatea între IMCO și jurii. Jurii spune, potrivit regulamentului de procedură, că trebuie să reglementeze chestiunile de drept civil. Iar aici, fără doar și poate, se discută despre ce instrument trebuie aplicat. Instrumentar, armonizare totală sau instrumentul uh, opțional. e foarte dificil să ne delimităm prerogativele, atât chiar și în ceea ce privește studiul de impact. Dar aproape că nu există niciun paragraf care să nu facă trimitere la protecția consumatorilor. De aceea este foarte important ca noi să spunem că chiar dacă avem prerogative reduse, trebuie obligatoriu să ajungem la un acord de cooperare exhaustiv cu cei de la jurii. Și atunci se pune problema în felul următor. Cum facem ca uh, din cele 26, să verificăm cele 27, imediat 28 de uh, sisteme legislative, ca să vedem exact de ce avem nevoie din cele trei opțiuni, pentru a atinge obiectivul ultim de a avea activități comerciale uh, care să meargă ca pe roate în Uniunea Europeană sau venim cu o opțiune, uh, cu o um, soluție opțională. Uh, decizia mm, nu o vom lua ultimă, nu o vom lua noi, dar cu privire la respectul consumatorilor, acest lucru trebuie să vină de la noi. Avem uh, drepturi ale consumatorilor în, incluse în foarte multe acte normative și în ceea ce privește ultima directivă dată pe acest subiect. Dreptul consuma- protecția consumatorilor apare în mai multe directive pentru consumatori și de data aceasta trebuie să includem complet protecția consumatorilor. Vreau să știu însă dacă acest document e identic cu celelalte, dacă e mai bun sau mai prost. Pe fiecare punct în parte sau în termeni generali. Aș vrea să-mi prezentați uh, opinia dumneavoastră. În al doilea rând, discutăm despre uh, jurisprudența facultativă. Nu sunt de acord cu colega mea că e dificil ca în practică să evaluezi contracte. În practică se întâmplă în felul următor. Dacă facem comerț online, ne uităm la preț și luăm o decizie. De fapt, pe nimeni uh, nu interesează în ce uh, regim, în ce uh, de jurisprudență. Problemele apar însă în momentul în care ceva merge prost. Dacă marfa e stricată, dacă se ajunge la întârzieri, la lucruri neconforme și așa mai departe. Atunci apar probleme, nu când îți dai acordul ci când vrei să te plângi. Problema se pune în felul următor. Vrem să reglementăm libertatea pieței unice complet sau vrem să ne gândim și la consumatorii noștri care trebuie să fie și vor să fie luați în serios. Trebuie să le spunem, fiți atenți la noi. Noi putem să facem o armonizare completă, dar pe de altă parte, putem să-ți oferim și un instrument alternativ ca să decizi singur ce vrei să faci. Mi se pare că ar trebui să profităm mai mult de această posibilitate pentru că o avem în mai multe domenii. Avem, de exemplu, o, o procedură de depunere a plângerii opțională. Dacă consumatorul poate să decide alege jurisprudența națională sau cea europeană. Avem societăți europene și fiecare om poate să decide dacă vrea uh, să cumpere acțiuni uh, la o companie germană, luxemburgheză și așa mai departe. Și mi se pare că deja lumea s-a obișnuit cu aceste idei. Ținând cont de aceste evoluții, mie mi se pare că am putea spune că a avea mai multe lucruri uh, ca opțiune nu e, nu e rău. Dar, în acest caz, trebuie să vedem exact dacă, într-adevăr, opțiunea e a consumatorului. Până la urmă, trebuie să vedem dacă nu cumva întreprinderea e cea care decide. Vă ofer asta în regimul ăsta și atât. Atunci, opțiunea consumatorului este restricționată dată fiind uh, concurența și varietatea mare, trebuie să vedem exact care e studiul de impact în momentul în care consumatorul chiar are o opțiune. În momentul în care au, are 10 oferte. Iar uh, se, și se specifică exact că în cazul ofertei cu tare se aplică legislația europeană, în cazul ofertei cu tare legislația națională. Și atunci, după cum spuneam, să vedem dacă într-adevăr alegerea e a consumatorului, fie prin concurență, fie printr-o ofertă variată, etc. Interesieren würde ist, în al treilea rând, mă interesează faptul că mereu se spune că IMM-urile nici nu vor aceste reglementări. Vorbesc aici despre situația din Germania. Din Anglia apar următoarele, vin următoarele couri. Mulți sunt împotrivă, dar reprezentantul marii părți a IMM-urilor a venit și ne-a spus că el este pentru o astfel de reglementare pentru că ține cont, se ține cont de activitățile cotidiene ale uh, tuturor. E vorba de afacerile zilnice se cumpără produse în valoare de cel mult 52 de euro pe zi, nu se cumpără iahturi și produse de lux. Bun, deci mă interesează dreptul de cumpărare, dreptul consumatorilor, ce se întâmplă cu principiul uh, proporționalității și cu protecția, dacă într-adevăr alegerea e a consumatorilor, ce se întâmplă cu asociațiile europene, cu IMM-urile, cu clasa mijlocie, ce se întâmplă cu întreprinderile și cu oferta lor și dacă într-adevăr concurența e una adevărată. Dacă într-adevăr consumatorii pot să aleagă jurisprudența națională sau cea comunitară. Mulțumesc, uh, o grămadă de idei bune, nu știu dacă le-am înțeles pe toate și nu știu dacă domnul de la comisie va putea să reacționeze la toate, însă, domnule Kreutzmann, doriți să vorbiți? Mulțumesc foarte mult. O discuție foarte interesantă. Păcat că n-am venit de la început, dar am avut niște vizitatori. S-ar putea să vă surprindă. Știm bine care este reacția anumitor uh, deputați germani. Știu bine, pe de altă parte, care este reacția firmelor IMM-urilor din uh, Regatul Unic. Eu cred că multe lucruri se pot face pe bază voluntară. Important uh, rămâne caracterul transfrontalier și caracterul voluntar al aplicării unui astfel de instrument. Și cred că și legislația națională poate să rămână în picioare. Vedem și am văzut cu discuția privind uh, drepturile consumatorilor cât este greu, cât de greu este să ai reguli și norme comune, pentru că avem diferite sisteme juridice și tradiții juridice uh, Um, common law, dreptul roman, etc., avem, de fapt, o legislație foarte solidă în mare parte, chiar performantă pe plan internațional, dar nu prea produce rezultate. De asta vreau să vă spun că cred că merită să nu mușcăm această mână care ni se întinde, să încercăm să facem ceva și dreptul consumatorului este cumva deasupra altor tipuri de legislații în dreptul european, dar, domnule Maier, sunt de acord. Nu putem să obligăm pe nimeni să folosească un anumit uh, instrument uh, comerțul transfrontalier. IMM-urile pot să spună, prefer dreptul legislație națională, am niște garanții, etc. Dar Până la urmă, dacă așa sta lucrurile și dacă așa de minunată este această legislație, nu trebuie să uităm nici de ce se întâmplă realmente pe piață. În orice caz, dacă dreptul european, legislația europeană va fi într-adevăr bună, asta se va vedea și ea va fi adoptată și de către firme. Există tot felul de factori care pot să intervină și să influențeze anumite alegeri. Vreau să vă spun că merită să profităm de această ofertă, de această oportunitate, să implementăm ce de implementat și vom vedea ce se va întâmpla. Vom vedea că dacă rămâne litera moarte, asta este. Haideți să încercăm totuși, să-i dăm o șansă. 27 sisteme plus încă 1, 28, de ce nu? O alternativă care merită să fie, poate, urmată. Mulțumesc foarte mult pentru aceste contribuții. Vreau să vă spun că am dorit să avem această discuție pentru a înțelege care este baza analitică de la care se pornește. Ați trecut deja la concluzii, ceea ce este absolut minunat. Însă noi aici vrem mai ales să vedem care sunt datele care uh, stau la baza uh, abordării propuse. Vrem să trecem mai mult aceste lucruri, după aia să trecem la concluzii. Vă mulțumesc uh, pentru concluzii, dar haideți întâi să o luăm altfel și să ne uităm la sudul de impact. De fapt, doamna Fox mi-a transmis o notiță legată, domnul Fox, legat de propriile sale păreri um, pe marginea acestui studiu de impact. Însă m-aș întoarce la sugestiile uh, doamnei Kephard și vom discuta poate și mai încolo acest subiect. Doamna Gebhard, domnule Crasman, nu erați aici, uh, a sugerat un lucru și anume că acest studiu de impact să fie cumva comparat cu propriul nostru studiu de impact și evaluare mai ales într-o a doua lectură, pentru că avem mari îndoieli. Uh, doamna uh, Gebhard are îndoieli, uh, dar și alți colegi au exprimat temeri legate de discrepanțele între date, despre diferențele și divergențele între cifrele menționate. Cel mai important lucru însă este următorul. Domnul de la comisie a venit astăzi și ne spune că pe baza uh, unei anchete Eurobarometru destul de subțiri, ca să zic așa. Deci, plecând de la această bază, ar fi, se pare, există un argument pentru ca să se impună un nou instrument, un nou contract pentru tranzacțiile transfrontaliere. Uh, eu am îndoieli pentru că uh, nu așa sta lucrurile, pentru că mi-aș dori cifre mai solide legate de realitatea de pe teren. Nu există dovezi și probe legate de voința reală a firmelor în ce privește o așa, uh, nevoie de schimbare. Cred că Domnule de la Comisie, domnule Stelmale, cred că problema este următoarea. Baza de plecare, cifrele care au fost menționate aici trebuie interpretate diferit pentru că între timp am adoptat directiva privind, privind drepturile consumatorilor. Așadar, și dacă mă gândesc și la codul de practică, de bune practici aferent, și dacă mă gândesc și la dreptul contractelor care ar putea fi unificat, trebuie spus că deja cu această directivă privind drepturile consumatorilor avem deja jumătate din cadru. Asta merită menționat. A existat o anchetă, o statistică, un studiu care arată aceasta e situația și iată ce se va întâmpla sau de fapt ce nu acoperă directiva privind drepturile consumatorilor. E bine, dumneavoastră spuneți că uh, consumatorii sunt așa de îngrijorați de drepturile lor în tranzacțiile transfrontaliere încât asta îi împiedică să cumpere în altă țară vecină. Și că impactul este așa de mare asupra companiilor uh, europene încât etc. Noi să știți că suntem interesați de acest subiect și am studiat anchetele și studiile respective, însă noi n-am văzut nicăieri că aceasta ar fi principala frână în calea dezvoltarea comerțului transfrontalier de către companii. Dumneavoastră ați venit cu proprii experți și propriul studiu și date de calitate și până la urmă cred că, într-un fel, ați răsturnat cumva logica și puneți prea mult accent pe acel contract și am mari îndoiele, așa cum a spus și doamna Gebhard, privitor la această argumentare. În orice caz, baza de plecare s-a schimbat între timp. Dacă am înțeles eu bine, anchetul dumneavoastră a fost efectuată înainte ca uh, și comisia efectiv să vină cu o propunere. Deci, înainte de consultarea propriu-zisă a comisiilor din cadrul uh, noului act legislativ, cum puteți să fiți așa de siguri că acest instrument o să fie așa de minunat și de extraordinar că va fi bun pentru toată lumea, pentru firme, pentru consumatori și că va genera și venituri și așa mai departe. Uh, nu cred că aveți un profil al consumatorilor suficient de vast care să vă permită să faceți aceste afirmații. În al doilea rând, trebuie să înțelegem care este baza de plecare astăzi, și anume faptul că avem deja o directivă privind drepturile consumatorilor, ceea ce este foarte important. Pentru mine, asta este problema. Și cred că, de fapt, la această întrebare trebuie să răspundă destul de impact, și anume de ce legislația europeană actuală nu este suficientă astăzi. Care ar fi scenariile care pot fi propuse și, conform acestor scenarii, ce măsuri și acțiuni se pot lua de către Uniunea Europeană? Și, în acest context, și în contextul agendei consumatorilor propuse de domnul Dali, ce putem să facem pentru ca și piața internă să funcționeze mai bine. Deci aici e nevoie de o prezentare mai echilibrată a acelor scenarii și opțiuni fezabile. Am senzația că dumneavoastră din start ați exclus niște opțiuni absolut fezabile, fără niciun fel de explicație rațională. Ar trebui să prezentați care este punctul de plecare și logica care ghidează argumentele invocate de dumneavoastră. Ar trebui să clarificați prevederile pe care doriți să le impuneți și în ce măsură, într-adevăr, există un impact asupra consumatorilor și asupra firmelor. Și, în general, uh, ar trebui să avem o imagine mai clară privind costurile legate de acest instrument. Costul uh, costuri care trebuie oricum cumulate cu cele legate de implementarea directivei consumatorilor. Oricum, Uh, asta pot să vă spun că este de fapt un rezumat al proprie, propriului studiu de impact al comisiei. De fapt, uitatea dumneavoastră însăși a rezumat astfel acest studiu de impact, deci trebuie să vă urmați propriul sfat. Ideea este de a actualiza lucrurile, ele nu sunt la zi. Așadar, uh, E mult încă de făcut și cred că uh, audierea din septembrie ne va ajuta să prezentăm mai bine rezultatele și vom vedea cum vom proceda în continuare. Dar, așa cum a spus și domnul Mayer, trebuie să nu uh, excludem tot ce înseamnă alegere și opțiuni și asta ar fi, cred, o cale de urmat optimă. Iată un rezumat pe care eu l-am citit în numele domnului Fox. Nu știu dacă cineva dorește să mai spună ceva. Domnul Tarabel a plecat. Domnul Stedmaier. Thank you very much. I'll Mulțumesc, domnule președinte. O să mă străduiesc să răspund la toate întrebările. Sunt destul de multe și dacă las vreo una la o parte, vă rog să-mi semnalați. Sunt gata să vă răspund și la întrebările pe care le omit. Deci nu dau dovadă de rea credință, pur și simplu omisiune. Bun, acum uh, haideți să le iau în ordine cronologică. O să încep cu doamna Gebhardt. Ați vrut să știți care este baza evaluării noastre de impact, cine a făcut-o, de unde am obținut cifrele, cum am adresat întrebările. E bine, pot să vă spun că evaluarea de impact a fost elaborată de serviciile comisiei, nu de mine însumi, dar îmi asum uh, răspunderea în nume personal. Noi am demarat acest studiu, am uh, colectat uh, datele pregătitoare, am făcut analizele, am elaborat un model macroeconomic și pe acesta ne-am bazat când am făcut estimările. Cifrele au fost obținute din mai multe surse ne-am bazat pe trei uh, studii Eurobarometru, pe mai multe anchete și aici iată că pot să răspund la întrebarea domnului Harbour. Pentru că v-ați referit la Eurobarometre. Ei bine, nu știu uh, cum uh, putem considera dacă eșantionul e mare sau mic, dar ideea este că fiecare grup care răspunde la un euro, eurobarometru trebuie să fie suficient de mare încât să putem extrapola de la el. Așa este ales eșantionul. Să ne dăm seama că toate întrebările la care răspund ei și toate răspunsurile lor sunt relevante pentru o masă mult mai mare. Spuneam că am apelat și la rezultatele altor anchete în cadrul comisiei am întrunit uh, un uh, panel, un grup la care am invitat toate IMM-urile, am invitat uh, tot felul de întreprinderi să răspundă la chestionarul nostru, sigur, cu caracter opțional. În primul rând pot să vă spun că în ce privește răspândirea geografică, și uh, numărul de participanți poate că nu au fost într-adevăr un panel reprezentativ, dar am folosit numai statistice de la Eurostat, am folosit uh, tot felul de studii de cercetare și chiar dacă panelul nu a fost uh, unul al reprezentanților, totuși a fost reprezentativ. cum am elaborat întrebările, pot să vă explic la fiecare întrebare, dacă doriți, dar vă asigur că noi ne-am străduit din răsputeri să formulăm întrebările într-un mod cât mai neutru. Știam, bineînțeles, că întrebările nu trebuie să influențeze răspunsurile în vreun fel – Așa că am făcut uh, tot ce am putut să formulăm întrebările într-un mod cât mai neutru. Institute precum uh, Gallup și altele pe care le-am uh, angajat să ne ajute în anchetele noastre, în anchetele Eurobarometru, ne-au dat un spectru larg de întrebări și ne-am bazat pe acestea. Toate sursele menționate și toate studiile sunt citate în notele de subsol, de asemenea le găsiți pe website-ul nostru. Așadar le puteți accesa public. Doamna Gebhardt, aveți uh, perfecte dreptate când spuneți că consumatorii trebuie să aibă dreptul de a cumpăra, iar întreprinderile dreptul de a vinde. Însă, ideea acestui instrument este nu doar să continuăm să le asigurăm aceste drepturi, ci să dăm uh, întreprinderilor posibilitatea de a alege acest instrument, dacă doresc. Instrumentul uh, nu uh, răspunde doar la întrebarea vreau să vând sau vreau să cumpăr, ci el permite actorilor să facă o opțiune, să facă o alegere pe baza acestui instrument. Ați uh, spus că în Cartea Verde există că există doar 320 de răspunsuri pe baza cărora se oferă soluții. E bine, puteți spune că sunt doar 320, noi spunem că sunt 320, în uh, vremea în care am lucrat eu la Comisia Europeană, timp de ani de zile, n-am văzut niciodată un efort de consultare atât de amplu. Am alocat uh, șapte luni și am primit 320 de răspunsuri, ceea ce înseamnă că i-am uh, contactat, i-am implicat pe cei care chiar erau interesați să răspundă. Ceilalți n-au dorit într-o perioadă atât de lungă. M-ați întrebat, domnule președinte, în ce măsură ne-am bazat pe directiva privind drepturile consumatorului. Da, am ținut cont și de această directivă în scenariul de referință. Ne-am uh, gândit foarte bine ce s-ar întâmpla dacă n-am schimbat nimic. De asemenea, am uh, luat în seamă și costurile administrative, adică toate costurile suportate de întreprinderi în legătură cu informarea precontractuală. Și am uh, preluat uh, și prevederile din directiva privind drepturile consumatorului. Am anticipat că aceasta urmează să intre în vigoare. Și acum dați-mi voie să mă refer la anexa 8. Acolo avem o evaluare a propunerilor cheie. Propuneri ce eventual ar putea duce la o creștere a costurilor pentru întreprinderi și pentru consumatori. Deci, repet, am ținut cont de toate posibilitățile și uh, Credem că acesta este un punct tare în evaluarea noastră. Și acum, domnule Harvard, dați-mi voie să fac corelarea cu directiva privind drepturile consumatorilor și să vă amintesc că există un tabel cu 13 module identificate pentru propunerea 3. Și iată, am reușit să includem aici nivelul precontractual, avem la pagina 8, detalii. La pagina 68 din evaluarea noastră de impact regăsiți același tabel cu 13 module, 3 fiind acoperite de directiva privind drepturile consumatorului. Avem informațiile precontractuale, procedurile. Mai avem uh, încă 10 module care prezintă toate avantajele acestei propuneri în comparație cu directiva privind drepturile consumatorului. Revenind la doamna Gebhardt și impactul, rom, uh, impactul prevederilor din Roma 1, uh, trebuie recunoscut că acestea vor continua să fie aplicate. Avem nevoie în continuare de Roma 1 în uh, dreptul nostru. se aplică mai întâi Roma 1, nu? Dacă vorbim de dreptul comunitar. Și interpretarea se face în funcție de Roma 1. Se poate opta, desigur, și pentru cel al doilea sistem, dar asta nu înseamnă că Roma 1 nu va continua să se mai aplice. Iar pentru Roma 1, sigur că nu mai avem nevoie de nicio evaluare de impact, deoarece nu modificăm acest regim și nu vor exista consecințe adverse. Consumatorul are posibilitatea de a face o comparație între legislația națională și dreptul european. Poate să facă acest lucru. Acum știu că este dificil, nici măcar avocații nu pot să facă acest lucru, cu toate că ei sunt specialiști. Dar uh, asta e situația. Întotdeauna când compari două legislații, eu uh, însumi știu că am cumpărat multe articole de pe internet și nu m-am uitat niciodată la clauze, cu toate că sunt avocat, profesez de mulți ani. Nici uh, măcar nu bat capul cu dreptul contractual internațional. I-am întrebat pe părinții mei, pe prietenii mei, uh, uh, următorul lucru. Când te duci în Spania și uh, cumperi un tricou de pe plajă, ce legislație se aplică? Oamenii de rând cred că ei își duc legislația cu ei peste tot, nici nu se gândesc că sunt uh, supuși dreptului internațional. Acum, evident, uh, consumatorul de rând nu poate să compare avantajele dreptului național cu dreptul european, dar tocmai asta este ideea, nici nu mai trebuie să facă această comparație pentru că consumatorul nu pierde în niciuna dintre situații. Noi am preluat uh, toate armonizările de drept din Uniunea Europeană și protecția consumatorului este la același nivel, e garantată la același nivel, dacă nu chiar și la un nivel mai mare. Avem un nivel minim de armonizare și putem spune cu toată încrederea că prin uh, propunerea noastră, nu înrăutățim uh, lucrurile pentru consumatorii europeni, păstrăm același nivel de protecție ca în dreptul național, iar pe de altă parte poate că aducem o îmbunătățire. Deci consumatorul, repet, nici nu trebuie să compare, el um, trebuie doar să știe că există o noutate, există o protecție suplimentară. Toate aceste lucruri sunt explicate în anexă. Mulți experți ne-au criticat uh, din cauza că informațiile standard sună așa ca un fel de avertizare. Un expert a comparat aceste informații cu um, circularele acelea pe care le poți găsi oriunde, um, circulare despre un produs medicamentos. E bine, dacă gradul de protecție este atât de mare, de ce formularea îi face pe oameni să se teamă de un eventual pericol? Consumatorul află că există o noutate și asta nu îl deranjează cu nimic. Știți că în Germania era mm, indicația aceea, în Berlin, ai, ați părăsit uh, partea americană, intrați în Berlinul de Est. Consumatorul nici măcar atât nu trebuie să știe, nu trebuie să facă o comparație. E suficient să știe că el este protejat. Așadar, noi am demarat studiul și am um, luat um, comportamentul economic al consumatorului ca bază de pornire. Noi am inclus acolo la informații tot ceea ce trebuie să știe consumatorul. Orice detalii suplimentare nu ar face decât să-l deruteze. Ce este acolo e inteligibil. Deci, repet, ce vrem să facem este să îi asigurăm opțiunea și plină cunoștință de cauză. Am consultat asociații ale consumatorilor, asociații ale IMM-urilor și de la, ei, de la ele am primit uh, sfaturi utile despre cum putem îmbunătăți propunerea noastră. Și acum, domnule Maier, Ne-ați întrebat dacă ce propunem noi este mai uh, bun sau mai prost față de ce aveam până acum. Noi uh, am transmis un tabel pe care l-am transmis și Consiliului, un tabel de vreo 80 de pagini, în care facem o comparație între nivelul de protecție al consumatorilor acordat printr-o deplină armonizare, adică prin directiva privind drepturile consumatorilor și o armonizare parțială. Este vorba despre directiva privind comerțul electronic și informațiile înșelătoare. E bine, dacă vă uitați la acest tabel, îl puteți obține cu siguranță, veți vedea că în primele 40 de pagini se tratează situația actuală, directiva privind drepturile consumatorului și puteți constata că nivelul de protecție pe care îl propunem noi este identic cu nivelul propus de directiva privind drepturile consumatorilor. Micile diferențe țin doar de formulare. Practic, e vorba despre același lucru. Statele membre au la dispoziție 3-4 opțiuni. Noi uh, ne-am limitat aici doar la directivă, însă nivelul de protecție este același. Cât privește um, cel de-al doilea scenariu, pentru o armonizare minimă, e bine, aici avem uh, directiva privind uh, bunurile cu care am încercat să mergem mai departe. Ca să răspund la întrebarea domnului Mayer, propunerea de față oferă cel puțin același nivel, iar în unele cazuri chiar un nivel superior de protecție față de armonizarea actuală. Domnul Maier a întrebat dacă, de adevăr, consumatorul poate să facă o alegere, dacă are o opțiune. Ei bine, Întreprinderile pot opta pentru dreptul național, pot opta pentru unul dintre cele două sisteme, iar la rândul lui consumatorul poate opta pentru sistemul care îi se pare cel mai avantajos. Conform anchetei Eurobarometru, În ce privește operațiunile B2C, avem o cifră de aprobare de 70%. Întreprinderile spun că este nevoie de uh, un nivel armonizat. Iar uh, puțin mai mult de 50% ar distinge între uh, cifrele opționale. La fel la B2C avem 38% respondenți care ar uh, alege un instrument opțional dacă acesta ar fi disponibil. Noi nu am uh, integrat aceste cifre în evaluarea de impact, deși ele sunt destul de pozitive. În mod deliberat am preferat să rămânem uh, pe o linie conservatoare în estimările noastre și acest lucru uh, se regăsește peste tot în evaluarea de impact. Când am uh, avut de a face cu prognoze, cu supoziții, întotdeauna am uh, mers pe varianta cea mai sigură. Noi am estimat că în jur de 25% dintre întreprinderi ar folosi acest instrument. Deci, iată o prognoză mult mai uh, prudentă decât uh, cifrele pe care le-am menționat mai devreme la legislația europeană comună în materie de vânzare. Acum, nu știm care va fi forma finală a instrumentului noi uh, vom rămâne conservatori uh, în evaluarea de impact și în estimările noastre. Repet, cifra era de 25%. Domnule președinte, v-am răspuns legătură cu întrebarea legată de mărimea eșantionului și de diversele module. V-am spus că trei dintre ele corespund directivei privind drepturile consumatorului. Sunt consumatori interesați de dreptul contractelor? Poate că nu aveți dreptate, domnule președinte. Am spus că pentru aproximativ 35% uh, dintre cei care achiziționează transfrontalier, prețul este cel mai important factor. Și pe asta și mizăm. Noi sperăm că printr-o concurență mai mare și printr-o mai mare libertate de alegere, prețurile vor scădea și anchetele pe care le-am menționat uh, la începutul prezentării mele cu acele 100 de produse uh, se confirmă. 50% dintre respondenți au spus că ar cumpăra transfrontalier dacă ar fi, găsi produse mai mici și uh, prețurile ar putea scădea cu cel puțin 10%, considerăm noi. Iată cum uh, îi putem încuraja pe consumatori să opteze pentru acest uh, tip de legislație. În introducere, când vorbeam despre anchetele Eurobarometru, am uh, omis să vă spun că 44% dintre consumatori au spus că îi preocupă faptul că nu-și cunosc suficient de bine drepturile garantate prin legea contractelor. Sunt aceste obstacole pe care le-am menționat, uh, factorii care descurajează cel mai mult companiile? Ei bine, pot să vă răspund că acest lucru depinde în funcție de uh, segmentul despre care vorbim, B2B sau B2C. Veți găsi toate informațiile pe website-ul nostru, pe paginile 23 pentru B2C și 21 pentru B2B. După cum ziceam mai devreme, la B2C, obstacolele ce țin de dreptul contractelor sunt 1, 3, 6 și 7, iar la B2B 1, 3, 6, 7 și 8. Acestea sunt scorurile. Iată, înseamnă că obstacolele sunt considerabile. Dumneavoastră ați spus că ar putea fi vorba despre limbă, cultură sau obstacole logistice și uh, distanța pe care trebuie livrate serviciile sau uh, produsele și spuneți că acestea sunt uh, poate mai mari decât uh, dificultățile ce țin de dreptul contractelor. Dar există și alte obstacole, nu doar cele pe care le-am identificat aici. Comisia încearcă să rezolve aceste obstacole. Dar nu putem să facem imposibil, nu putem să armonizăm diferențele culturale sau de limbă, deoarece acestea îmbogățesc Europa. De ce le-am armoniza? Deci noi încercăm să vizăm problemele care chiar pot fi rezolvate și care sunt printre cele mai importante și care descurajează cel mai mult operațiunile transfrontaliere. Însă, așa cum spuneam, noi am reținut doar uh, procentul de 25 în uh, estimarea noastră de impact. Și acum, uh, în fine, trec la ceea ce ați semnalat în legătură cu modul în care facem noi valorile de impact la comisie. Pentru cei care nu cunoașteți procedura, vă spun că la fiecare valoare de impact trebuie să mergem la un comitet care funcționează ca un fel de inchiziție și care analizează minuțios fiecare valoare de impact. Noi am trecut prin acest comitet, Evaluarea noastră a fost aprobată, am adus uh, comentarii de lămurire, a fost reaprobată și considerăm că am dat satisfacție comitetului. Prin urmare, avem o evaluare bună și am inclus și costurile de implementare. Costurile de implementare pe care le-am estimat pentru opțiunea 4, adică pentru instrument, sunt de 1,89 de miliarde în comparație cu, și nu uitați ce am spus mai devreme, pentru că este vorba despre costuri de implementare pentru o armonizare de plină. Acestea ar fi de 217 miliarde. Asta doar cu titlu comparativ. Gândiți-vă că impuneți costuri doar companiilor care vor să distribuie la nivel național. comparați Comparați-le apoi cu impunerea de costuri companiilor care vor să uh, vândă transnațional. Am discutat în detaliu și uh, opțiunea prin care nu schimbăm nimic și am uh, constatat că obstacolele actuale vor continua să existe și să împiedice comerțul transfrontalier. Am uh, tratat și problema directivei privind uh, drepturile consumatorului și, în fine, cum uh, reușim să integrăm această propunere în agenda privind drepturile consumatorului? E bine, multe asociații ne-au transmis uh, îngrijorările lor și, în comunicarea noastră, am spus că, în continuare, Comisia va veni cu inițiative de armonizare acolo unde sunt necesare și potrivite. Așadar, dacă optăm pentru acest tip de instrument, nu înseamnă că totul va rămâne opțional de acum înainte, ci se va proceda în funcție de nevoi și de problema identificată. Și aici îmi închei pledoaria. Mulțumesc, domnule președinte. Well, thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați acoperit uh, într-o manieră comprehensivă toate aceste puncte. O să mă abțin de la o altă rundă de întrebări. Am ascultat foarte atent uh, ceea ce ați avut de spus. Rezervele mele rămân. Nu știu ce părere are doamna Gephardt. Dar fiindcă am depășit timpul alocat acestui subiect, vreau să vă mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru că ați dat curs acestui exercițiu extrem de util. De aceea ne și place să-l întreprindem, pentru că ne oferă șansa să analizăm studiul de impact într-o manieră mai amplă. În spatele lui, chit că noi l-am criticat, s-a ascuns multă muncă și salutăm natura comprehensivă a acestuia, chiar dacă îl privim dintr-o perspectivă diferită față de dumneavoastră și nu simțim uh, neapărat că s-a dat uh, dovadă de rigoare în ceea ce privește alegerea și definirea bazei uh, Vreau să verific dacă raportorii noștri, co-raportorii noștri mai au alte comentarii de făcut. Nu. Nu. Doamna Gepard a făcut o propunere. Sunteți de acord dumneavoastră în calitate de coraportor? Vreți să vă consultați în particular? Sunteți de acord a, uh, să... Um, doamna Gepard intervine. Uh, da, repet această propunere și am o nouă propunere pentru că în timp ce ascultam prezentarea comisiei, mi-am dat seama că mai este un lucru neclarificat. Și anume, să rugăm unitatea noastră pentru studiu de impact să analizeze uh, acest studiu de impact pentru a vedea exact care sunt lacunele, să știm exact despre ce este vorba, deci să filtrăm informația. Pentru că vreau ca în cazul unor decizii atât uh, de uh, ample să avem o bază corectă de acțiune. Asta propusesem uh, înainte și acum uh, al doilea lucru care uh, implică serviciul juridic Date fiind uh, reacțiile Comisiei la întrebarea mea cu privire la Roma 1 și legăturile dintre acest regulament, eu uh, nu am un sentiment foarte plăcut în ceea ce privește acest domeniu și cred că ar fi mai bine dacă serviciul nostru juridic ar avea în vedere acest subiect într-o manieră pur juridică pentru a vedea exact ce se întâmplă cu implicațiile acestui regulament opțional uh, Roma 1 și uh, ceea ce a spus uh, Comisia. Pentru că Comisia a spus că nu vor exista efecte asupra consumatorilor. Mi-e greu să cred asta, pentru că Roma 1 se bazează pe legislația în vigoare care se aplică consumatorului. Dacă însă consumatorul e cel care decide, e vorba aici de dreptul european, cel opțional, atunci mi-e greu să cred că mai apoi, dacă are o problemă, acesta poate să spună da, păi știți ceva, semnătura mea nu mai e valabilă și vreau totuși să se aplice regulamentul Roma 1, adică să îmi exercit drepturile în funcție de legislația din Germania. Eu am nevoie de o clarificare, fiindcă mi se pare că există deja prea multe opinii diferite pe care le-am ascultat și nu mai știu cine are dreptate, așa că ar fi bine să aflăm odată și pentru totdeauna. Vreau să ascult și părerea domnului Mayer. Sunteți de acord cu doamna Gepard și ce a sugerat? Cu privire la trimiterea acestui studiu către unitatea noastră specială pentru studii de impact, pentru un al doilea aviz, Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să discutăm despre conținut. Mi se pare exclus să începem de la cap un uh, nou studiu de impact. Deci mă gândesc că e, e vorba nu să se facă un studiu de impact de către unitatea noastră, ci să facă o evaluare a acestuia, să emită un aviz. Și asta în limita prerogativelor noastre. Nu putem să spunem, comandăm noi un singur studiu de impact și nu ne mai interesează uh, prerogativele. Oricum nu trebuie să ne pripim acum, mai bine discutăm mâine după ce mm, mai facem, mai organizăm un schimb de opinii, pentru că vrem, vreau să ne exprimăm în termeni foarte concret, să spunem exact ce vrem. Da, am înțeles. Nici eu nu vreau un nou studiu de impact. Asta e sarcina Comisiei Europene și nu a noastră. Dar de data aceasta, iată, prea multe întrebări neclarificate, prea multe probleme și pe mine mă interesează foarte mult uh, dreptul uh, consumatorului și protecția consumatorului. Hans Peter Mayer. Da, dar dacă avem întrebări concrete, noi trebuie să le formulăm. Nu spunem așa la întâmplare ce să facă unitatea, ci să ne exprimăm concret, ce, să spunem ce vrem. Vin și eu cu o sugestie, spune președintele. S-au uh, menționat foarte multe subiecte și mă gândesc că săptămâna viitoare coraportorii se pot întâlni pentru a discuta exact ce se poate face într-o manieră eficientă, să ne oferiți detaliile și așa cum a spus și doamna Gephardt, așa cum a propus, puteți să uh, trimiteți un chestionar pe subiecte juridice serviciului juridic ca să le clarifice. Și mai apoi putem să revenim la coordonator cu o propunere pentru aprobare. În ceea ce privește revizuirea studiului de impact, nu suntem singurii interesați de acesta și mai sunt și alții care au uh, emis opinii și ar trebui să le analizăm. De asemenea, vreau să spun că noi am analizat în detaliu care este efectul armonizării uh, legislației uh, consumatorilor și, de asemenea, a existat o uh, analiză suplimentară la solicitarea noastră care a analizat impactul nearmonizării totale, ci armonizării acelor sectoare critice. Un subiect important pentru noi se referă la faptul că, în ciuda ceea ce s-a realizat, mi se pare că totuși uh, nu avem o corelare între acele sectorii, sectoare, mă scuzați, armonizate deja și cele importante pentru consumatori. Mi se pare că, dată fiind directiva pentru drepturile consumatorilor, noi am reușit să armonizăm elementele cheie pentru consumatori, dar dacă ar fi să legăm acest subiect de soluționarea alternativă a litigilor și soluționarea online, vedem exact că, care este marja noastră de manevră. E bine, eu o să fac o analiză și voi examina ce se întâmplă în materie de protecția consumatorilor, ce s-a realizat cu diferit, directiva aferent acestui uh, domeniu. Vedem apoi ce se întâmplă cu legislația comună în materie de vânzare și apoi să vedem ce se întâmplă cu alegerea consumatorilor. Nu văd nimic aici, în ciuda faptului că dumneavoastră ați vorbit despre un studiu de analiză comportamentală. Nu știu dacă studiul a fost nou sau nu. Oricum, orice material uh, adițional aveți, puteți să ne-l transmiteți, îl acceptăm cu dragă inimă pentru, a ține, pentru a-l include în um, reflexiile noastre. Considering the amount of material that's now on the table, uh, that it's our job, I think, to consolidate. Așa că eu cred că trebuie să consolidăm toate documentele într-o manieră deschisă, pentru ca astfel să validăm concluziile comisiei. Sarcina noastră este să avem o atitudine independentă și deschisă. Mulțumesc domnului Strödermeier pentru participare, mulțumesc echipei domniei sale. Îmi pare rău că audiența nu a fost numeroasă. Cine știe cine ne-a ascultat pe internet? Mulțumesc uh, publicului. Vreau să vă atrag atenția că dacă doriți să uh, urmăriți îndeaproape activitățile noastre, puteți să vă înscrieți la newsletter pe pagina noastră de internet, găsiți uh, documentație cu privire la propunerea celor doi raportori tot pe această pagină de internet. Mulțumesc cu raportorilor pentru ce au făcut până acum. Iar calendaristic vorbind, iată unde ne situăm. Să confirm calendarul. Avem un atelier de lucru la juri pe 19 iunie pe remedii, competență partajată. Veți fi invitați. Audiere IMCO pe 18 septembrie o vor organiza coraportorii. Poate că puteți include în, veți vrea să includeți în audiere și materiale de astăzi. Și cei de la jurii vor o audiere pe 27 noiembrie cu parlamentele naționale se propune ca noi să transmitem raportul pentru traducere uh, cândva în decembrie. Până atunci vom avea o revizuire comprehensivă a propuneri și încă nu știm exact cum vom uh, merge mai departe în 2013, pentru că nu avem un calendar prestabilit. Mulțumesc pentru faptul că ați rămas până târziu, într-o joi după amiază. Concluzii din partea cuiva nu e cazul. Mulțumesc foarte mult. Închidem această reuniune. Mi s-a atras atenția că trebuie să comunic data următoarei reuniuni. Când e? So we have a half day meeting, one... Avem o uh, reuniune de jumătate de zi săptămâna viitoare, după care ne vedem pe 90 iulie, dacă nu mă înșel. Sau în iunie. And I wish you very good evening. Mulțumesc, o seară bună tuturor!